Mulțumesc foarte mult. Thank you. Eu vă mulțumesc, doamnă comisar. Aici se încheie dezbaterea. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Așteptăm să se schimbe comisarii. Facem o scurtă pauză pentru ca domnul Navracici să-și poată lua locul înainte să începem următoarea dezbatere. Which is a joint debate um, on este vorba de o dezbatere comună privind drepturile de proprietate ale cuplurilor internaționale. Sunt două rapoarte ale domnului Cavada. Unul se referă la uh, competența legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale și al doilea în materie de efecte patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate. Și doresc să-l invit pe domnul raportor Cavada să ia cuvântul 4 minute. Mulțumesc, președinte. Credeam că am șase. Am să respect timpul acordat. Doamnă președinte, stimate domnule comisar, dragi colegi, mobilitatea cetățenilor uh, Uniunii Europene nu este o iluzie în momentul de față. De aceea, Uniunea Europeană are deocamdată 16 milioane de cupluri mixte multinaționale și aceste cupluri au, evident, bunuri, au o mașină, au o casă sau sunt titulari în anumite conturi, au conturi bancare în diferite țări și în caz de probleme, până în prezent era o misiune foarte grea să găsești care este jurisdicția care se aplică și, pe de altă parte, ca să ajungi și la o împărțire corectă a responsabilităților. Regulamentul acesta va pune capăt incertitudinii juridice cu care aceste cupluri s-au confruntat până în prezent și va pune capăt și cheltuielilor pe care le antrenează diferite proceduri, eu știu, de separare, de divorț sau de, în caz de deces. Vor pune capăt de asemenea și deciziilor conflictuale care decurg uneori din dificultățile la nivel judiciar. Acest regulament se va aplica atât cuplurilor căsătorite, cât și celor care au încheiat un parteneriat înregistrat. Este foarte greu pentru aceste cluburi să știe exact care este jurisdicția aplicabilă și competentă pentru diferite litigii în ceea ce privește bunurile lor care se află eventual într-un alt stat membru, pentru că regulile sunt foarte diferite de la un stat membru la altul. Și atât acesta este motivul pentru care, în momentul în care acest regulament va fi și adoptat, soții sau partenerii vor fi în măsură să aleagă, sub anumite condiții, care este jurisdicția aplicabilă și care se va pronunța și vor putea alege fie dreptul legislația țării de reședință, fie legislația țării în care cuplul sau partenerii și-au uh, obținut naționalitatea și acest lucru este un element foarte clar, o dimensiune de flexibilitate și se va putea alege cum anume se va aplica jurisdicția, fie pentru ansamblul bunurilor, chiar dacă acestea se află pe uh, teritorii naționale diferite. Aceste reguli juridice din diferite state membre vor putea fi corect aplicate și principiul de subsidiaritate va fi bine respectat în acest regulament, e clar că nu ne uh, referim la definiția căsătoriei sau a parteneriatului și nici la obligațiile care decurg dintr-un parteneriat înregistrat sau a unei căsătorii. Acestea vor fi în continuare de competența legislației naționale și astfel statele membre care nu recunosc parteneriatele vor fi libere să nu judece în instanță un litigiu care ar apărea pe teritoriul lor, având în vedere consecințele legate de un, fie un deces, fie de o separare în caz de parteneriat înregistrat și vor putea încredința acest uh, caz unui tribunal dintr-un alt stat membru care recunoaște uh, Uh, regimul parteneriatelor înregistrate. Și știți că o situație delicată. Acordul între statele membre va trebui să fie unanim la nivel de Consiliu în materie de drept familial și pentru a debloca această situație care ar fi dus la multă suferință pentru mulți oameni, am ales opțiunea cooperare uh, întărită. Și aș dori să vă spun că 18 state membre au acceptat să instaureze și să aplice între ele aceste diferite prevederi Parlamentul și-a dat consimțământul cu ocazia ultimei ședințe plenare din iunie 2016 față de decizia de a utiliza această cooperare întărită în cadrul acestui regulament. Cele două regulamente, regimul matrimonial și regimul de parteneriat înregistrat, au fost astfel votate cu mare majoritate în Comisia pentru Afaceri Juridice săptămâna trecută și nu a existat niciun fel de dificultate. Există un amendament așa, de natură cosmetică, unde se cere ca definiția inițială a statelor membre să fie completată și să devină statele membre care participă la cooperarea întărită. Uh, sporită. Dar e o, o, o formulare care nu are consecințe juridice, un pic inutilă după părerea mea, însă în orice caz nu va avea nicio influență pe fond. Și în consecință, grupul meu și eu însă îmi recomandăm să se voteze pentru acest amendament, pentru că ni se pare esențial să nu punem sub semnul întrebării integralitatea acordului atât de greu obținut din partea acestor 18 state membre care participă la procedura de cooperare sporită. Și în concluzie, doamna președinte, domnule comisar, aș dori să vă spun că votul favorabil pentru aceste două regulamente mâine va fi ceva absolut uh, indispensabil, pentru că asta ne va permite să menținem calendarul, așa cum a fost el prevăzut, tocmai pentru ca aceste texte să poată fi și adoptate la nivel de Consiliu de către statele membre care participă la această formă de cooperare sporită în timpul cel mai scurt. Doamna președinte, dragi prieteni, dragi colegi, nu uitați, e vorba de o, un număr important de cupluri, 16 milioane de cupluri, adică în total 32 de milioane de cetățeni. Gândiți-vă uh, numărul de părinți, gândiți-vă la numărul de familii care astfel se vor fi afectate. Mulțumesc! Thank you, and now I invite Commissioner. Mulțumesc și invit pe domnul comisar Navraxis să ia cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membrii. Cetățenii europeni recurg la dreptul de liberă circulație și acest lucru duce la sporirea numărului cuplurilor internaționale. Astăzi, așa cum a menționat domnul Cavada, se estimează că există 16 milioane de cupluri internaționale în Uniunea Europeană. În acest moment, aceste cupluri se confruntă cu dificultăți în momentul în care își gestionează regimul patrimonial sau în urma unor uh, divorțuri sau decesuri noile uh, reguli în uh, acest domeniu regimurilor uh, matrimoniale au ca obiectiv tocmai îndepărtarea acestor dificultăți. Aceste noi reguli vor oferi o securitate juridică familiilor internaționale, vor reduce costurile uh, procedurale când lucrurile nu merg atât de bine. Cuplurile vor ști cu foarte mare claritate care este jur- jurisdicția aplicabilă în asemenea cazuri. Noile reguli Uh, completează programul recunoașterii reciproce în materie civilă adoptat de Consiliul uh, în, uh, din anul 2000, 2010 și uh, acoperă o lacună importantă în dreptul familial european uh, existentă până acum. Aș dori să mulțumesc raportorului domnului Cavada, aș dori să mulțumesc președinției țărilor de jos pentru că a acordat prioritatea necesară cooperării consolidate în acest domeniu. Desigur, ne dorim, ne-am fi dorit ca toate statele membre să participe la acest uh, regulament, însă este important să facem un pas înainte acum, cei care pot să facă acest lucru și, desigur, procedura cooperării consolidate este deschisă celorlalte state membre uh, să se alăture când și cum doresc. În același timp, regulile privind cooperarea consolidată prevăd norme care uh, Uh, asigură că acordurile uh, vizând regimurile matrimoniale încheiate între statele membre care participă la, uh, la, la cooperarea consolidată și cele care nu participă la această cooperare consolidată nu vor fi afectate. Este important ca noile regulile să guverneze atât cuplurile um, reprezentate de um, cei care sunt căsătoriți, dar și parteneriatele înregistrate. Noile reguli permit în același timp respectarea tradițiilor juridice diferite în statele membre. Nu se cere recunoașterea uh, parteneriatelor înregistrate sau a căsătoriilor încheiate în alte state membre. Acest dosar este un bun exemplu despre cum putem ușura viața cetățenilor europeni uh, peste tot în Uniunea Europeană dacă colaborăm. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Dau cuvântul pentru două minute acum domnului Fos. Președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate colegi, stimați colegi, în primul rând aș dori și eu să-i mulțumesc raportorului uh, și uh, precursoarei sale care au negociat foarte bine aceste dosare. Este uimitor că abia astăzi discutăm despre astfel de lucruri la nivel legislativ, pentru că libera circulație a persoanelor există de mult mai mult timp și de aceea era necesar să luăm astfel de măsuri. Cred că mulți au avut senzația că sunt uh, lăsați baltă când s-au trezit într-o astfel de situație și au uh, văzut cât de complicată este uh, aplicarea dreptului privat internațional. Și este foarte bine că acum vom avea reglementări unitare. Votul de mâine se referă la cooperarea consolidată între mai multe state membre în domeniul regimurilor matrimoniale și al efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate și este uh, unul din multe regulamente de care avem mare nevoie ca legiuitori și e foarte bine că acum putem în sfârșit să adoptăm acest raport în plenară. Ce lipsește uh, aici este procedura uh, audierii și aș vrea să Mulțumesc uh, Consiliului care a ținut cont de uh, preocupările Parlamentului European și a preluat sugestiile noastre, în așa fel încât până la urmă să putem fi foarte mulțumiți de rezultatul final. După cum uh, s-a spus, și în Comisia Parlamentară textul a fost adoptat cu o majoritate bună și um, în ceea ce privește um, efectul anumitor forme de conviețuire care nu există în unele state membre. Uh, acesta ar fi putut duce la blocaje, dar este foarte bine că uh, textul privind parteneriatele înregistrate uh, conține o clauză specifică care e foarte utilă și vreau să le mulțumesc oricum tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui text. Mulțumesc. Trei minute, doamna Gebhardt. Vă mulțumesc, doamna președintă. Mă bucură foarte mult că astăzi, în cele din urmă, ajungem la încheierea acestei uh, discuții și acestui dosar. În ultimul mandat legisla, uh, legislativ am fost rapor, raportoare, pe aceast, în acest mandat am fost raportoare din umbră și am văzut cât de mult timp a durat până când am reușit să găsim o soluție care să îi ajută pe, să ajute pe, pe cetățeni să poată purta o viață uh, adecvată într-un context uh, internațional. După ce am uh, discutat despre uh, testamente, acum discutăm și despre regimul, regimurile matrimoniale și îi ajutăm tocmai pe oamenii care și-au stabilit acest cel să trăiască Europa în, cu toată diversitatea sa și este un lucru foarte bun. Uh, Parlamentul European de la bun, încep, pentru, de la bun început a insistat ca cele două propuneri legislative, cea care se referă la parteneria, parteneriatele înregistrate și cea care se referă la căsătorii, să conțină aceleași drepturi și în același timp, și a fost un element important din totdeauna, uh, în același timp să respecte culturile și tradițiile diferite din statele membre. Tocmai de aceea am introdus această clauză prin care nu obligăm niciun stat să introducă parteneriate înregistrate dacă aceste parteneriate înregistrate nu există în, în statul respectiv. Nu este, obligat nici, nu este obligat nici să le recunoască. Pentru noi, socialdemocrația a fost, a, a fost important să spunem din totdeauna că nu există Uh, posibilitatea alegerii uh, instanței cele mai uh, favorabile, pentru că um, partenerul mai bogat, mai puternic, în urma unei despărțiri, în urma unui divorț, întotdeauna avea posibilitatea de a-și impune poziția și am dorit să evităm acest lucru și eu sunt convinsă că am reușit să facem, să facem acest lucru și sunt de acord cu antevorbitorul meu, am reușit să creăm un cadru de, re- de reglementare în care atât Comisia Europeană cât și Consiliul au dat curs propunerilor făcute de Parlamentul European. Uh, Dreptul mare pentru mine nu, a, nu, mai, nu mai este atât de important că am avut această procedură a audierii. Este important ce conține până la urmă actul legislativ. Eu cred că prin munca noastră am reușit să găsim soluții adecvate uh, problemelor reale cu care se confruntă cetățenii. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Un minut, domnul Giambatski. Mulțumesc, doamna președinte domnule comisar, doamnelor și domnilor. Domnule Cavada, legea familiei e un subiect foarte sensibil și poate trebuie să fie tratat cu mare, mare prudență, mare atenție. E un domeniu care este reglementat la nivel local, în general. În ultimii ani, noi am avut cooperare consolidată în multe domenii juridice și unul dintre acelea este uh, cel în care întreprindem anumite acțiuni juridice și de multe ori prevederile naționale sunt diferite. Spre exemplu, conceptul de parteneriate înregistrate în anumite țări, uh, Italia, Polonia, România, Bulgaria, nu uh, corespund realității și chiar sunt uh, și contravin Uh, viziunii locale. Și asta duce la nesiguranță juridică și atunci aș vrea să vă avertizez. Noi trebuie să fim prudenți aici. Îmi doresc o cooperare consolidată, dar în același timp trebuie să avem o abordare foarte precaută. Mulțumesc și timp de un minut și jumătate, domnul Criosoconos. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, cooperarea consolidată în chestiuni de jurisdicție internațională și uh, recunoașterea și uh, punerea în aplicare a legilor în chestiuni ce țin de regimul matrimoniale uh, sunt, este discutată în această seară. Regulile din cele 18 state care au aderat la această cooperare consolidată vor facilita viața de zi cu zi a cuplurilor uh, mixte pe planul naționalității și le vor permite să-și reglementeze mai bine patrimoniul, activele și, de asemenea, se va uh, uh ajunge la recunoașterea reciprocă a hotărârilor emise în diferite state membre. Este păcat însă că propunerea din 2011 a Comisiei nu a progresat pentru că Consiliul nu a fost de acord și deci am, am ajuns la o întârziere de 5 ani. La fel de uh, mare păcat este că Parlamentul European um, își dă doar avizul pe chestiuni de, legate de dreptul familiei, care au consecințe imediate pentru mii de cupluri din întreaga Uniune Europeană. Ar trebui ca aceste chestiuni să țină de codecizie iar uh, Parlamentul European, care este reprezentantul direct al cetățenilor europeni, să joace un rol de partener egal în aceste chestiuni. Mulțumesc, doamna Reintke. Vă mulțumesc, doamna președintă, dragă domnule comisar, dragi colegi. Cum putem să tolerăm o situație în care familii, părinți cu copiilor iubiți, parteneri care și-au promis că vor fi alături pentru uh, restul vieții, își pierd drepturile dacă se mută într-un alt stat european. Cum putem tolera o situație în care părinții nu pot sta pe patul de spital al copiilor dacă acesta au avut un accident doar pentru că li s-a întâmplat acest lucru uh, într-un alt stat? Cum putem tolera ca familiile își pierd uh, drepturile uh, de proprietate pentru că în alte state nu există aceleași forme de parteneriat civil? Cred că această propunere este un mic pas pentru a schimba această situație. Uh, cuplurile cu parteneri de același sex nu mai pot fi tratate ca uh, având drepturi de mâna a doua în uh, Uniunea Europeană. Trebuie să fim liberi să mergem oriunde dorim în Uniunea Europeană, să studiem oriunde ne dorim, să fim protejați împotriva discriminării, este un drept fundamental al tuturor cetățenilor europeni. Haideți să punem capăt discriminării cu care se confruntă în, în continuare uh, cuplurile formate din parteneri de același sex. Haideți să creăm o Uniune Europeană care oferă sprijin și protecție tuturor familiilor. Această propunere este doar o piesă dintr-un puzzle mai mare care ne va permite să ajungem la această situație. Haideți, că acesta, haideți să facem ca această propunere să fie punctul de plecare în care Uh, pentru a ajunge la Uniunea Europeană în care toată lumea să se bucure de drepturi egale în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul pentru domnul minute doamna von Storch. Da, vorbim despre uh, două uh, chestiuni care au legătură cu definiția însă și a familiei. Acum uh, câțiva ani, uh, Consiliul uh, s-a uh, Uh, implicat în reglementarea cuplurilor, inclusiv a situației cuplurilor homosexuale. S-au opus Ungaria și Polonia. Dar acesta este principiul uh, tehnocrației. Iată că în baza principiului recunoașterii reciproce, uh, căsătoria între homosexuali intră în Europa pe ușa din dos. Este uh, foarte important să nu uităm că um, căsătoria este o uniune între o femeie și un bărbat și acesta este un principiu constituțional pe care mulți oameni îl resping și nu-l mai doresc. Noi uh, în Europa, aici, la nivel european, definim valori pe care trebuie să le uh, accepte toți, iar dacă un stat nu este de acord, este bagiocorit și apoi același principiu este introdus pe ușa din dos. O familie înseamnă mamă, tată, copii și acest lucru trebuie să fie valabil în întreaga Europa și trebuie ca și instituțiile europene să înțeleagă căsătoria așa cum este, drept căsătorie. Un parteneriat înregistrat poate fi format din doi bărbați sau din două femei, însă ă, căsătoria înseamnă femei și bărbați și, mai ca să fiu mai precisă, o femeie și un bărbat. Se consideră Uh, că mm, căsătoria nu este mai bună decât un parteneriat înregistrat până la urmă prin aceste reguli uh, uh, europene. Tuturor celor care vor să protejeze familia și căsătoria nu pot decât să le spun rămâneți, rămâneți vigilenți, rămâneți pe fază pentru că instituțiile sunt puternice, dar până la urmă cetățenii sunt și mai puternici. Mulțumesc, domnul Le Breton, un minut. Merci, madame la Mulțumesc, doamna președinte. Uh, plecând de la cele spuse de Comisia de la Bruxelles, ar exista circa 16 milioane de cupluri internaționale în Uniunea Europeană. Indiferent ce ar fi într-adevăr, în orice caz, Uniunea Europeană folosește asta ca și pretext pentru a se amesteca de două ori în dreptul familiei. Mai întâi, textul aplicabil și recunoașterea deciziilor uh, în materie de regim matrimonial. domeniu avem deja o convenție din 14 martie 78, așa că mai bine ar fi să cerem statelor membre să o ratifice în loc să-i facem concurența printr-un regulament european. Un al doilea text se referă la recunoașterea deciziilor în materie de parteneriate înregistrate. Ori, Asta pune o problemă pe fond, pentru că fiecare stat membru are propria sa concepție a parteneriatelor într-un cuplu. Dacă vrem să impunem, recunoașterea parteneriatelor încheiate în străinătate, asta ar însemna că, de fapt, oricum nu vom respecta regulamentele naționale în domeniu. De aceea, 10 din 28 de state membre au refuzat aceste texte și tocmai de aia am să și votez împotriva lor. Mulțumesc! Doamna președinte, mulțumesc și acum timp de două minute, doamna Esteras Fragut. Mulțumesc, doamna președinte. Într-adevăr, uh, e vorba de o temă deosebit de importantă și vreau să-l salut pe domnul raportor, domnul Cavada. E adevărat că s-au fost foarte multe dificultăți practice, juridice, în momentul în care vorbim despre un cuplu internațional, intervine o separare, un divorț, un deces Uh, pentru că nu avem armonizarea normelor aplicabile în Uniunea Europeană și e clar că e vorba de un acord bun care a fost obținut deja în 2015 și care trebuia să rezolve problema aceasta a regimelor matrimoniale și a parteneriatelor înregistrate și să trateze aceste cazuri în Uniunea Europeană. Însă atunci nu s-a obținut majoritate și am ajuns ca ulterior doar 18 state membre să prefere um, cooperarea consolidată pentru a ușura viața cetățenilor. Aceste două regulamente, ceea ce își doresc este să clarifice din punct de vedere situațiile, să se știe clar cine are competență din punct de vedere judiciar, care este legea aplicabilă și, evident, Uh, să se recunoască deciziile care au fost uh, luate. E clar că se va ușura astfel felul în care vor funcționa lucrurile, se va ușura viața de zi cu zi a Uniunii Europene și asta e o prioritate a, Uniunii Europene. Se va ști mult mai clar care este legea aplicabilă și se vor accelera procedurile. Pentru că Uniunea Europeană își dorește un spațiu de libertate, securitate și justiție și de respectarea drepturilor omului și, evident, și de respectarea diferitelor sisteme juridice din statele membre. S-ar putea totuși să se pună capăt în același timp și multor cazuri de confuzie la nivel juridic. Și Există uh, situații ca, în care anumite decizii ar putea fi recunoscute și asta e clar că va fi în beneficiul cetățenilor europeni. E vorba de un instrument de drept internațional privat care vine și completează diferitele alte instrumente care există deja acum în dreptul civil, mai ales în dreptul familial. Dar de, e vorba de o temă foarte importantă și astfel vom reuși să ne asigurăm că se va aplica în întregime principiul nediscriminării. Mulțumesc, cred că următorul orator nu este în sală, voi sări peste și trec la domnul Scripec un minut. Manželstvo jedného muža a jednej ženy považujem za naj... Vă mulțumesc, doamna președintă. Familia, uniunea între o femeie și un bărbat, este celula de bază a societății noastre. Acesta este mesajul pe care trebuie să-l transmitem. Căsătoria, întemeierea unei familii, uh, copiii sunt uh, importanți și, din acest punct de vedere, trebuie să-i uh, sprijinim pe cetățenii europeni. Tendința negativă de a introduce parteneriatele înregistrate între persoanele de același sex mi se pare foarte periculos. Extremismul și euroscepticismul, euroscepticismul sunt consecința directă a acestei tendințe. Cetățenii se simt uh, trădați și părăsiți. Este un lucru valabil și pentru uh, ratificarea Convenției din, uh, de la Istanbul. Uniunea Europeană va ratifica, va adopta un bloc această convenție. Uh, Însă noi nu trebuie să uităm că noi îi reprezentăm pe cetățeni și nu pe președinții și pe șefii uh, instituțiilor europene. Domnule Scripca, uh, vi se adresează o întrebare. O acceptați? Dumneavoastră ați, uh, v-ați referit la drepturi fundamentale, doamna Riada, și dacă spuneți că acestea nu trebuie să fie reglementate prin uh, regulamente europene, atunci ele trebuie să fie uh, legiferate pe plan național. Însă nu, nu ați afirmat acest lucru. Ce se întâmplă până la urmă cu drepturile omului? Cine le va proteja? Stimată colegă, sunt sigur că știți că tocmai că, că acest domeniu este guvernat de principiul uh, subsidiarității. Fiecare stat și statul din care provin eu poate să-și ia, să ia propriile decizii în acest domeniu. Uh, există drepturi ale omului și nu putem inventa noi drepturi ale omului. Domnul Svoboda. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului Cavada pentru munca sa la ambele propuneri. O cooperare consolidată mi se pare foarte utilă. Conform datelor Comisiei, în 2007, 2,4 milioane uh, de căsătorii uh, noi s-au încheiat și din acestea, 13% uh, erau internaționale. E important ca cetățenii să aibă o perspectivă în ceea ce privește drepturile lor uh, dincolo de granițele statale. Și s-ar economisi 1,1 miliarde de euro care sunt cheltuite astăzi pentru uh, proceduri uh, paralele în instanțe din state membre diferite. Mă bucur că s-a ținut cont de ideea că nu trebuie să se încalce prevederile legislative locale. În primul rând, în acest document nu se încearcă armonizarea drepturilor patrimoniale între diferite state membre în ceea ce privește cuplurile internaționale și nici nu se spune că parteneriatele înregistrate sunt identice cu căsătoriile. Obiectivul acestor texte este să avem uh, reguli uh, unitare pentru definirea proprietății și pentru divizarea acesteia, pentru partaj. Um, trebuie, de asemenea, să ținem cont de clauza privind ordinea civică, care permite unui stat membru să nu aplice acest text dacă există un motiv obiectiv de a nu o face de exemplu, dacă există diferențe legate de, uh, parteneriatele, de definirea parteneriatelor înregistrate. Libera circulație în Uniunea Europeană este una din libertățile fundamentale ale Uniunii Europene și încă ceva e important să nu se complice prea mult această libertate, ci să se creeze un spațiu comun real, cu reguli comune, ca în cazul textelor discutate astăzi. Mulțumesc, domnul Gasbara, un minut și jumătate. Grazie, signor Presidente. Ringrazio anch'io il collega Mulțumesc, doamna președinte. Și eu, la rândul meu, vreau să mulțumesc domnului Cavada pentru munca depusă și pentru faptul că a reușit să obțină un consens la Comisia Jurii. Prin acest regulament, e clar că facem un pas înainte, așa cum au spus mulți colegi, un pas înainte pentru cetățeni, și venim cu un răspuns într-adevăr concret față de nevoia de certitudine într-un domeniu juridic. Venim cu un răspuns pentru 16 milioane de cupluri internaționale în Europa. Ar fi mai simplu să cunoști legea și să aplici jurisdicția, uh, uh, să știi care, sunt, care este regimul patrimonial care se aplică. Și Asta va ușura viața cetățenilor și pentru cele 18 state care vor susține cooperarea consolidată, e clar că asta reprezintă un progres. Alte state se vor alătura pe parcurs. Vreau să mulțumesc președinției țărilor de jos pentru faptul că au, au permis obținerea acestui acord și așteptăm din partea președinției Slovaciei să lucreze pe acest subiect uh, și eventual poate să extindă consensul în cadrul Consiliului. Mulțumesc și acum doamna Comodini. Vă mulțumesc, doamna președinte. Cu ocazia ultimei plenare, Parlamentul European a votat pentru sporirea, pentru scăderea birocrației uh, cu care se confruntă cetățenii europeni. Am uh, votat, uh, în momentul în care am votat, un sistem de recunoaștere a documentelor oficiale. Mâine voi vota pentru raportul domnului Cavada, pentru că astfel cuplurile internaționale din Uniunea Europeană vor obține un cadru legal mult mai simplu care le va permite să-și gestioneze mai bine regimurile uh, matrimoniale mai ales în, uh, în situațiile dificile în care uh, se are loc un, un deces sau se dizolvă un cuplu, apar probleme legate de legea aplic- aplicabilă, de exemplu. Deseori, după ce se obține o hotărâre judecătorească privind uh, divorțul, cuplul, un cuplu trebuia să inițieze proceduri separate în jurisdicții diferite pentru a obține hotărâri judecătorești privind uh, regimul matrimonial. Aceste două propuneri vor uh, garanta uh, securitatea juridică din acest punct de vedere. Cuplurile se vor bucura de proceduri simplificate uh, um, o singură, un singur tribunal, o singură instanță va lua o decizie privind regimul lor matrimonial. Cuplurile internaționale nu vor mai fi nevoite să inițieze proceduri judiciare în mai multe state membre. Legea ar trebui să existe pentru a-i ajuta

Ar putea părea, la prima vedere, că acest subiect se ocupă de situații dificile din Uniunea Europeană, situații de criză, referendumul cum e cel din Regatul Unit. Comparativ cu acesta pare să fie un subiect marginal. Dar e o chestiune esențială, pentru că asta ne demonstrează exact despre ce este vorba când vorbim despre Uniunea Europeană ce înseamnă să fii cetățean al Uniunii Europene și cum va arăta Uniunea Europeană pe viitor. E vorba de o comunitate care se bazează pe anumite valori, valori umane, comune, care se bazează pe egalitate. Și atunci trebuie să ne exprimăm satisfacția astăzi față de aceste texte. Să sperăm că aceste texte vor fi adoptate mâine, pentru că ele de fapt ar fi, fost să fie, ar fi trebuit să fie adoptate deja de foarte multă vreme în Uniunea Europeană. Și acordurile sociale de care aveam nevoie pentru a putea să le aplicăm tuturor comunităților uh, europene. Ne punem întrebarea de ce avem nevoie de acestea. Avem nevoie de ele pentru ca oamenii să aibă cel puțin o șansă de a fi fericiți Și există foarte multe activități în viața publică, în viața privată, în care noi am limitat acest potențial de fericire, în loc să-l încurajăm. Și să sperăm că deciziile pe care le vom lua mâine vor reprezenta o contribuție mică, dar importantă, la construirea unei astfel de situații de fericire pentru cetățeni în Uniunea Europeană, în societatea europeană acolo unde cetățeanul se va simți în miezul interesului nostru față de cetățeni. Și Uniunea Europeană trebuie să se asigure că cetățenii europeni au toate șansele de partea lor de a fi fericiți. Deci, în concluzie, vreau să vă lansez un apel către acele state membre care au hotărât să nu se alăture acestei uh, uh cooperări consolidate. Dar nu uitați că e vorba de un pas important înspre fericirea cetățenilor europeni. Esta proposta, de fapt. Doamna Rodriguez. Vă mulțumesc, doamna președintă. 13% ă, din cuplurile europene sunt internaționale, cel puțin din parteneriatele încheiate în anul, în anul 2015. Dacă este să privim cât de mare este rata divorților, este evident că avem nevoie de un cadru de reglementare ceea ce privește regimurile matrimoniale și efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate. Dreptul familial este un, uh, are o importanță deosebită și în acest punct de vedere uh, cele două propuneri sunt deosebit de importante pentru că garantează echitatea în domeniul dreptului civil hotărârile judecătorești uh, vor fi recunoscute reciproc și va trebui să clarificăm în, in, pentru cine și interesul cui sunt pronunțate aceste hotărâri judecătorești. În ceea ce privește consolidarea, uh, cooperarea consolidată, trebuie să înțelegem că doar 17 state membre au dorit să participe la punerea în aplicare acestor regulamente. Domnul Pospișil. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt pentru aceste propuneri, ca și ceilalți colegi de la PPE care au luat cuvântul înaintea mea și ca și ei, uh, îmi pare puțin rău că s-a, s-au pierdut 4-5 ani uh, cu această dezbatere de când a început la Consiliu. Eu am fost ministru de justiție în Cehia și deci am participat la reuniunile Consiliului la vremea respectivă și mi-am dat seama de pe atunci că ne așteaptă cale lungă. Sper ca bunul simț să uh, câștige mâine și să adoptăm aceste proiecte. Din păcate se aplică doar la 18 state membre, nu întregii Uniuni Europene, deci uh, vor avea un efect limitat la o parte a comunității noastre. Trebuie să spunem că aceste proiecte nu restricționează în niciun fel suveranitatea statelor membre și nu încalcă dreptul familiei din statele membre. Nici nu au un impact uh, asupra recunoașterii parteneriatelor înregistrate în respectivele state. Unii dintre antevorbitorii mei au prezentat o versiune puțin diferită a subiectului dezbătut aici. Vorbim despre drept privat, despre dreptul familiei și despre drept uh, procedural. Deci uh, e vorba de uh, alegerea regimului uh, în anumite cauze. Deci se va aplica un, dreptul dintr-un singur stat uh, și nu uh, din două. Eu am fost și avocat și știu că mulți uh, dintre clienții mei uh, căsătoriți uh, cu persoane de alte naționalități aveau multe probleme tocmai pentru că trebuiau să respecte două regimuri matrimoniale. Exact aceste piedici vrem să le îndepărtăm acum, deci nu înțeleg de ce cineva se poate opune unei prevederi care este în mod clar utilă pentru cetățeni. Nu este vorba de uh, o nouă restricție de la Bruxelles. Eu sper să fie adoptat textul mâine și, sincer, mi-ar plăcea mai mult să fie aplicabil la întreaga Uniune Europeană. Domnul Marias, acum la intervențiile spontane. Mulțumesc, doamna președinte. Când vorbim despre regimul patrimonial, în momentul în care un cuplu se separă, evident că acest lucru ține de limitele legislației la nivel național. Însă aici vorbim despre crearea unui nou regim, în așa fel încât chestiunile de proprietate ale unui cuplu internațional să fie acoperite de o legislație internațională, în loc de legislație națională, așa cum este cazul în momentul de față. Și atunci acest sistem particular va fi uh, specific, va fi implementat în anumite state membre și să sperăm că va și funcționa ordinea publică a fost evocată. Aici discutăm despre recunoașterea de către anumite state membre a anumitor forme de parteneriate înregistrate. Ori, subiectul acesta trebuie să fie examinat prudent, pentru că s-ar putea să avem oarecare încălcare a principiului subsidiarității. De aceea cred eu că regulamentele acestea trebuie să, s-ar putea să ducă la mai multe probleme decât să le rezolve. Mulțumesc, domnul Iacovșici. Conačno, dobar viest, za čak 16 milioane. Vă mulțumesc. Avem în cele din urmă vești bună. 16 milioane de cetățeni europeni se vor bucura de o situație mai ușoară. Discuțiile s-au lungit mult prea mult. Am discutat prea mult despre parteneriate înregistrate sau despre cupluri mixte internaționale și este inacceptabil faptul că 10 state membre sau uh, nu au acceptat această propunere a Comisiei la care a lucrat și domnul Cavada. Desigur, iubirea este cel mai frumos lucru pe lume, însă în uh, lumea și divorțuri și accidente și decese. Și ar trebui să garantăm cetățenilor noștri uh, securitate juridică. Dacă nu, uh, dacă nu putem să facem nici măcar acest lucru, nici nu știu pe ce valori vom putea construi Uniunea Europeană. Domnul Caputo. Mulțumesc. Mobilitatea sporită a persoanelor într-un spațiu fără frontiere interne a permis uh, creșterea numărului de uh, uh, căsătorii între cetățeni din state diferite. Uh, Însă există de multe ori dificultăți în gestionarea efectelor patrimoniale și în ceea ce privește divizarea patrimoniului după moartea partenerului sau după un divorț. Există foarte multe dificultăți create de normele diferite de drept în uh, domeniul uh, dreptului privat. Astăzi avem un regulament care ne permite să uh, abordăm Uh, inclusiv uh, chestiunea pensiilor alimentare și este un mare pas înainte. E foarte important ca dreptul aplicabil să fie unitar, adică să se aplice același regim la uh, întregul patrimoniu, indiferent de uh, locația geografică a bunurilor. Este un regulament omogen care cu siguranță va fi foarte util. Mulțumesc, aici se încheie lista de vorbitori și dau cuvântul domnului comisar Navracici. Vă rog. Fica. Vă mulțumesc, doamna președinte, stimați membri. După mai mulți ani de negocieri complicate, 18 state membre și-au exprimat dorința de a participa la această cooperare consolidată și sper că mai multe se vor, uh, uh, se vor alătura acestei cooperări și aș dori să cer Parlamentul European să voteze pentru cele două propuneri, care îndepărtează complicații juridice și ușurează viața cetățenilor europeni. Cuplurile internaționale din Uniunea Europeană, fie că este vorba de căsătorii sau de, par- de parteneriate înregistrate, vor avea de beneficiat în urma acestor două propuneri. Aș dori de asemenea să invit statele membre să se alăture cooperării consolidate, pentru că cu cât numărul statelor membre participante va fi mai mare, cu atât va crește și numărul cetățenilor care vor beneficia în urma acestor două regulamente. Mulțumesc, domnule comisar. Ultimul cuvânt îi revine raportorului, domnul Cavada. Mulțumesc, doamna președinte. Nu știu dacă e ultimul cuvânt. Însă, în orice caz, probabil că în această seară pe acest subiect, da. Vreau să mulțumesc în mod public Consiliului și serviciilor sale și serviciilor Comisiei Europene pentru faptul că au pus capăt unei perioade de șase ani de inegalități. De ce folosesc acest termen? Pentru că dacă 18 state membre au acceptat să încheie un fel de pact, de regulament pentru aceste cupluri sau parteneriate înregistrate, așa cum se spune în mod pudic, cupluri, fie femei, bărbați sau cupluri homosexuale, e bine, au făcut acest lucru pentru că au constatat că există o cerință în acest sens în propriile lor țări și că nu puteam să-i lăsăm pe acești cetățeni în afara legii și că se confruntau cu sisteme internaționale în care nicio singură persoană, chiar și cu avocați foarte buni, nu se poate descurca pentru că e foarte complicat. Ești deja în suferință și, cum vă spuneam, e vorba de 16 milioane de cupluri, deci 32 de milioane de cetățeni căsătoriți sau parteneri înregistrați. 64, pentru că fiecare are câte mm, mm, are și copii. Uh, uh, milioane de cetățeni care se află într-o situație demnă de un roman al lui Kafka. Tocmai de aceea sunt recunoscător faptului că cele două instituții europene, Consiliul și Comisie, ne-au ajutat să ajungem la un text coerent, care ar fi trebuit să fie uh, adoptat de mult. Și de ce n-a fost adoptat de mult? Și e bizar, așa cum spunea cineva din aur. Uniunea Europeană este un teritoriu de valori comune, așa cum spuneați, și că ar trebui să vă favorizeze libera circulație, protecția, apărarea cuplurilor, Uh, dar mai degrabă a capitalurilor, serviciilor și a bunurilor, în loc să promoveze această libertate și pentru cetățeni. Și vreau să mulțumesc tuturor celor care au avut curajul politic de a forța anumite obstacole pentru a ajunge la acest acord. Și în încheiere, două elemente. Mă întreb dacă textul acesta pune sub semnul întrebării pro principiul subsidiarității. Ba, din potrivă, pentru că este foarte clar, cei care nu vor să uh, fie 18, au, fac cum doresc. Și mai mult decât atât, cei care au cetățenii ai propriilor lor state membre, care vor merge în fața unei instanțe pentru a-și rezolva problema la nivel internațional, dar care trăiesc într-o țară în care nu-și dorește să se, nu se dorește modificarea dreptului familiei, oricum vor fi protejați pentru că se vor putea adresa unui tribunal dintr-o altă țară. Și atunci, atât, uh, sunt recunoscător pentru faptul că am reușit să ajungem la un text care este foarte simplu din punct de vedere uman, pentru că va proteja o minoritate care a fost ignorată până în prezent de către statele membre. Și, într-adevăr, voi încheia, doamna președinte. Vom avea ocazia în timp să vedem dacă acest lucru este ceva bun pentru cetățeni sau uh, dacă va trebui să refuzăm acest uh, text. Mulțumesc! Thank you and this... Mulțumesc și astfel încheiem dezbaterea noastră comună și vom vota pe acest text mâine. Și vă propun acum să trecem